caz. Da, dacă suntem patru state membre, dar vorbim cu o singură voce, ar fi mai bine decât să avem prea multă diversitate și mai puțină unitate. Da, este perfect adevărat. Da, subliniem, trebuie să înțelegem faptul că dacă vrem să jucăm un rol în această lume globalizată, trebuie să vorbim cu o singură voce. E foarte simplu. În întrebare. Silvi, mai ai un minut? Nu? Atunci pentru grupul GUE, domnul Demazi. Danke, Herr Vorsitzender. Sie dürfen mich auch mit Sozialist ansprechen, wenn Sie... Mulțumesc, domnule președinte. Puteți să spuneți și socialist dacă doriți, numai dacă doriți. Da, aș putea să vorbesc și în engleză, dar uh, o să vorbesc uh, germană, uh, pentru că reprezint Austria. Am două întrebări. Prima, referitoare la IAS 27. Au fost niște probleme în trecut uh, care au jucat un rol în criza financiară. Uh, de exemplu, modul în care se face bilanțul uh, societăților uh, uh, anumitor tipuri de societăți financiare și vreau să știu care ar fi perspectiva dumneavoastră ca viitor președinte al EFRAG. Cum abordați această situație? Și vreau să întreb uh, general, cum vedeți această evoluție pe care o putem observa în cazul uh, standardelor de contabilitate? Uh, mi se pare că se orientează tot mai mult către piață, măsuri prociclice, um, de exemplu, privind garanțiile pentru acordarea de credite, um, acest lucru poate să crească um, evaluarea uh, anumitor um, uh, active pe piață. Și în acest context, Vreau să vă întreb dacă, luând în considerare organizațiilor mem organizațiile membre ale EFRAG și grupurile de experți care vin din uh, zona financiară și din industria de uh, contabilității, nu puteți să vedeți uh, conflicte de interese pentru că oferiți consultanță anumitor instituții, cum ar fi Comisia, și conflicte de interese față de interesele Uniunii Europene. Um, și cum vedeți uh, implicarea actorilor din societatea civilă? Um, în primul rând, da, um, felul în care erau tratate societățile uh, societățile um, de tipul celor pe care le-ați menționat, într-adevăr, uh, a fost o greșeală, pentru că E foarte important acest uh, principiu true and fair, fidel și corect. Uh, trebuie să existe uh, un, uh, o imagine fidelă și corectă a acționarilor uh, unei societăți. Dacă ai o societate uh, care implică riscuri mai mari, acest lucru trebuie să fie foarte clar uh, spus, pentru ca oamenii să știe cu ce au de-a face. Uh, e o, nu mi se pare că e o problemă mare pentru viitor, dar uh, în trecut, într-adevăr, a fost o problemă în timpul crizei și în multe țări și în uh, Germania am avut uh, cu aceste societăți numite vehicule de investiții, da, Într-adevăr, uh, existau, am avut probleme și în Germania pentru că existau legături între aceste societăți, uh, niște vehicule de investiții care erau legate cu alte societăți din alte țări și oamenii nu au fost suficient de atenți și s-au trezit cu pierderi. Apoi, eu uh, nu cunosc încă niciun membru din grupul experților tehnici al EFRAG, dar eu știu că aceștia sunt experți independenți și mi s-ar părea mi s-ar greșit să existe experți uh, care sunt implicați în activitate de audit, de exemplu. Uh, propunerea dumneavoastră de implicarea societății civile mi se pare interesantă. Cred că societatea civilă ar putea juca un rol în uh, găsirea obiectivelor standardelor. Deci să ne ajute să vedem ce vrem să um, să, să definim binele public um, pe care vrem să-l atingem prin elaborarea de standarde. Eu nu cred însă că ar, fi, ar avea vreun sens să uh, devină membri ai uh, grupului experților tehnici reprezentanții societății civile, dacă ei nu sunt experți, pentru că grupul acesta este constituit, este un grup de specialitate sau, sigur, dacă sunt experți, sigur că pot să vină și din societatea civilă, nu exclud acest uh, lucru. Uh, Uh, în orice caz, uh, în acest grup se intră după o selecție, în urma unei selecții uh, clare. Dar nu mai aveți timp. Da, ați spus că problema IAS 27 a fost rezolvată. Ați putea să reveniți? Dar din câte știu eu, nu mai este posibil să Uh, lași în afara uh, uh, balanței de plăți vehiculele de, speciale de investiții. Bun, ok. Și acum pentru vers Sven Kigold. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă bucur că ai fost nominalizat. Cred că această nominalizare este un semn al succesului nostru comun. Uh, pentru că în ultimii ani am uh, inclus din nou și din nou acest subiect pe ordinea de zi până când uh, am reușit să punem în rezervă o parte a bugetului pentru EFRAG și comisia văd că a nominalizat, deci, uh, candidatura ta. Acest lucru este un semn al uh, succesului nostru comun. Mă bucur. Um, există această idee a externalității în momentul de față vedem că problemele familiei tale politice uh, în Germania duc la externalități pozitive și negative în alte organizații. organizații. Aici avem de-a face cu externalitate pozitivă și mă bucură acest lucru. De asemenea, consider că uh, într-adevăr am reușit să punem niște întrebări centrale în uh, elaborarea standardelor și să includem niște elemente centrale, cum ar fi responsabilitatea. Eu cred că, că EFRAG și IASB um, sunt exemple ale modului, ale uh, gradului de democrație din uh, instituțiile de astăzi și m-ar interesa să știu uh, cum ai putea tu să te asiguri că EFRAG uh, va deveni o organizație pluralistă și sunt de acord cu tine că experții trebuie să fie oameni de specialitate, dar eu nu cred că trebuie să vină neapărat numai din acest domeniu, pentru că standardele de contabilitate nu sunt uh, proprietatea întreprinderilor, ci sunt proprietatea societății în ansamblul său. Și pentru că obiectivul este ca toată lumea să le poată utiliza. De aceea, întrebarea este dacă tu vei uh, încerca să verifici uh, Uh, și să asigură o pluralitate tuturor grupurilor uh, din cadrul EFRAC. Și în al doilea rând, uh, nivelul internațional. Um, am înțeles că um, China nu-și trimite în mod, nu-și alege în mod democratic reprezentanții pe care îi trimite la IASB și cred că acest lucru se aplică și la alte țări și aici avem nevoie de modificări care să meargă în direcția pluralismului și în direcția responsabilității democratice și mi-aș dori ca EFRAG să ridice vocea în acest sens. Și în final, vreau să știu dacă EFRAG își va respecta strict mandatul pe viitor, ceea ce înseamnă să nu se amestece în alte domenii um, și să nu-și elaboreze standardele doar pentru ca alți actori să-i uh, să le preia, ci uh, să intervină în domenii care nu țin de competența sa. Mi-aș dori acest lucru și îți doresc de pe acum uh, mult succes. Mulțumesc! Aceasta a fost, uh, deci, uh, întrebarea ta și îți mulțumesc în primul rând pentru apreciere. Da, într-adevăr, și eu Uh, dacă voi deveni al EFRAG, mi-aș dori să se întâmple multe lucruri. Um, acum v-am spus despre grupul experților tehnici, v-am spus că nu cunosc încă acest organism, nu-i cunosc pe experți, nu știu exact care este procesul de selecție prin care trec uh, acești membri, dacă este un proces de selecție transparent, corect, plauzibil, nu știu cum ajung acei oameni acolo. Și nu știu dacă uh, Uh, cred că este important să știm prin ce proceduri se selectează oamenii care ajung într-un grup de asemenea importanță. Apoi, ISB, într-adevăr, uh, uh, fiecare organizație, fiecare stat care are dreptul de a trimite reprezentanți la EFRAG are și suveranitatea de a alege membrul sau membrii respectiv și știu, sigur că mi-aș dori ca și China să-i aleagă pe acești reprezentanți în mod democratic pe viitor. Dar, deocamdată, Uniunea Europeană nu își trimite reprezentanții comunitari uh, uh în, uh, în acest uh, Consiliu, ci statele membre o fac. Da, din păcate, acest lucru e uh, absurd, spune Sven Giegold. Um, ei își aleg, fiecare stat își alege pe cine să trimită. Uh, da, într-adevăr, acest lucru trebuie îmbunătățit pe viitor. Și apoi, în ceea ce privește comentariile EFRA care au ieșit din sfera sa de competență, nu cunosc aceste um, situații, dar cred că ar fi foarte bine să avem uh, uh un dialog uh, pe viitor pentru a uh, vedea și pentru a monitoriza uh, activitatea EFRAG și cred că o poziție a Parlamentului European și un dialog cu Parlamentul European va Uh, îmbunătăți situația. Mulțumesc și acum în numele eurodeputaților neafiliați, domnul Hanemans. Meneer uh, um, uh, al mijn respect voor u, ik ben doctor in de economie, McKenzie-man en zelfs Europees parlementslid geweest. mijn felicitaties voor... Da, domnule Clint, dumneavoastră, că a fost eurodeputat, cred că sunteți omul potrivit la locul potrivit aveți uh, vârsta de 73 de ani, ceea ce nu face decât să demonstreze că ar trebui să continuăm cu toții să fim activi uh, în câmpul muncii vreme mai îndelungată. Acum o să mă iertați pentru ignoranța mea, dar uh, am o problemă pe care aș vrea să o evoc în legătură cu necesitatea acestui organism de a exista. Cum pot eu explica cetățenilor europeni că avem nevoie de frag Avem deja uh, un IASB, avem un consiliu privind standardizare, mai avem apoi un comitet de interpretare, ați vorbit și de Maistad, de raportul său. Se vede dacă citim raportul acesta, um, unde găsim uh, considerații despre uh, IASB și EFRAG, vedem acolo că um, practic toate criteriile elaborate de IASB au fost adoptate ca atare de Uniunea Europeană. Așadar, cum pot eu să explic uh, cetățenilor europeni existența EFRAG. Avem o adunare generală, avem un comitet de experți, avem deja IASB-ul. Deci, uh, ce sarcină are EFRAG și care e relația cu IASB? M-aș bucura dacă ați putea să-mi explicați în termeni simpli și pe scurt cum pot eu explica asta cetățenilor. De ce trebuie să compensăm noi uh, uh, gândirea americană în organismele internaționale? Avem deja membri europeni în aceste organisme internaționale, de ce mai e nevoie, deci, de încă o astfel de instituție precum cea pe care va urma să o reprezentați? Well, I, I think uh, uh, as, as far as I'm... Domnul Clint, în ce mă privește, cred că e clar că nu ne putem lipsi de EFRAG, pentru că Altfel ar trebui să acceptăm dictatul IASB. Ar trebui să acceptăm uh, orice hotărăște IASB, orice standarde, fără a le mai putea analiza sau adapta nici de cum la specificitățile europene. Asta ar însemna că depindem exclusiv de un uh, Consiliu de conducere care a fost uh, aspru criticat în trecut. Deci eu nu văd cum ne-am putea lipsi de EFRAG. EFRAG este abordarea europeană, dacă pot spune așa, prin care încercăm să influențăm direct standardele propuse de IASB. Dacă nu am avea efragul, am putea spune doar că acceptăm standardul ca atare sau îl respingem. Deci nu este o propunere fezabilă, după părerea mea. Aveți dreptate, în trecut uh, majoritatea standardelor propuse de Londra au fost uh, preluate de către EFRAG. Pe de altă parte, eu uh, văd o dorință tot mai mare, o disponibilitate tot mai mare de a apăra deschis poziția europeană. Și consider că pe viitor vor apăra diferențe între propunerile ce vin de la IASB și uh, propunerile de standarde din Uniunea Europeană. Iar uh, acestea se vor uh, datora activității EFRAG. Pentru momentul uh, de față, eu nu cred că putem să ne descurcăm fără EFRAG. Și după părerea mea, raportul Maistat nu a afirmat deloc acest lucru. N-a spus deloc că există deja ISB, deci nu ar mai fi nevoie și de alte organisme. Nu cred că asta e concluzia lui Maistat. Uh, Vă mulțumim, domnule Clint. Mulțumesc și colegilor pentru întrebările numeroase și ție, Wolf, pentru răspunsuri și vreau de asemenea să salut un fost coleg uh, de-al nostru care s-a ascuns acolo în spate, Ole Schmidt. Uh, bine ai venit uh, în sânul nostru. Ole, te-am, te-am, ți-am urat bun venit. Nu știu dacă ai auzit. Bun, și acum vreau să îi rog pe toți cei care nu trebuie să fie în sală uh, Uh, pentru reuniune cu ușile închise să părăsească sala. Deci doar eurodeputații, secretariatul uh, uh, comisiei și asistenții eurodeputaților au voie să rămână în sală.